El señor presidente. Se reanuda la sesión. Tenemos disponible el acta de la sesión anterior y si... Procesul verbal al ultimei sesiuni plenare, ultimei reuniuni este a fost distribuit. Dacă nu aveți obiecții, acest proces verbal este considerat adoptat. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de dezbaterea comună cu privire la politica comună de securitate și apărare, criza financiară și sectorul apărării. Doamna înalt reprezentant va face o declarație. Doamna înalt reprezentant uh, al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, doamna Ashton. Și mai avem și un raport al domnului Lizek cu, despre impactul uh, crizei financiare asupra sectorului uh, apărării. Este o dezbatere comună și are cuvântul doamna Ashton. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a-i mulțumi și domnului Lisek pentru raportul său. Cum spuneam seara trecută când uh, l-am uh, văzut întorcându-se de la Agenția Europeană pentru Apărare și ei mi-au cerut să-i mulțumesc pentru munca făcută. Nu există niciun fel de dezbatere anul acesta pentru politica comună de apărare și securitate care să nu uh, țină seama de greutățile economice și de reducerile uh, bugetare care există. Pe de altă parte, însă, este nevoie de împărtășirea și punerea la oaltă a capacităților uh, uh, militare ale statelor membre pentru a întări misiunile de politicii comune. Însă, nevoia ca Uniunea Europeană să facă mai multe lucruri și mai bine devine din ce în ce mai puternică. Trebuie să putem răspunde mai bine amenințărilor complexe de astăzi, crize, amenințări cibernetice, securitate energetică și să ne asumăm responsabilitățile globale și să folosim banii în mod eficient. Și pentru a face acest lucru avem nevoie ca politica comună să fie bazată pe strategii coerente și eficiente, să fie o abordare cuprinzătoare și să aibă capacitățile potrivite, așa cum s-a spus din nou în Consiliul pentru Afaceri Externe din 1 decembrie. Constrângerile bugetare ne forțează să economisim, dar de asemenea ne determină să colaborăm mai strâns atunci când e vorba de utilizarea comună a uh, activelor uh, din domeniul apărării, programarea comună, solidaritate în evacuarea cetățenilor europeni din zone de conflict sau dezastru. În toate aceste situații mesajul este clar. Trebuie să ne descurcăm mai bine cu mai puțin bani. Consiliul uh, din 1 decembrie uh, a susținut propunerea mea de a maximiza sinergiile și de a întări cooperarea, deci să completăm în loc să ne dublăm unii pe ceilalți. Sunt angajată în a asigura că acțiunile Serviciului de Acțiune Externă a Comisiei și ale statelor membre să întărească și una, să se întărească una pe cealaltă și nu să intre în concurență. De asemenea, la întâlnirea din 1 decembrie am fost de acord că Uniunea Europeană trebuie să-și îmbunătățească operațiile, operațiunile, identificând mai clar nevoile și având obiective clare și strategii de exit foarte clare. Parlamentul European, alături de parlamentele naționale și guvernele naționale, joacă un rol important în a se asigura că există o supraveghere democratică a politicii externe și de securitate și de apărare a Uniunii Europene. Aș vrea, domnule președinte, să mă concentrez pe câteva realizări importante din ultimul an. În ce privește structurile politicii comune, s-au stabilit și s-a, creat uh, serviciul de acțiune externă, acum el poate rezolva mai rapid și mai bine și în mod mai inteligent crizele. Atunci când serviciul de acțiune externă a fost lansat în ianuarie 2001, primăvara arabă a cerut reacția noastră imediată și în lumina acestei experiențe am creat uh, uh Consiliul de Management al Crizelor și Platforma de Criză care s-a ocupat în mod eficient de crizele din uh, coasta de Fildeș, Libia și din Cornul Africii. Aceste structuri sunt extrem de importante pentru capacitatea noastră de a răspunde, de a reacționa și de a păstra o linie directă cu mine uh, și în același timp să colaboreze strâns cu restul uh, serviciului. De asemenea, am îmbunătățit capacitatea de uh, uh alarmare rapidă prin uh, uh Camera de Situații și grupul de prevenire a conflictelor și acum ne gândim cum să întărim uh, expertiza în cadrul delegațiilor Uniunii Europene. Toate acestea s-au realizat folosind și restructurăm resursele existente și îmbunătățim flexibilitatea și eficiența lor, fără să căutăm uh, soluții, alte soluții alternative complexe și scumpe mai ales. Practic, uh, transformăm o abordare cuprinzătoare în acțiune cuprinzătoare și cred că Serviciul de Acțiune Externă poate face cel mai bine acest lucru pentru că noi putem pune la oaltă toate instrumentele Uniunii Europene și să ne ocupăm de prevenirea conflictului, de rezolvarea conflictelor și de dezvoltare. Și folosim acest lucru 100% în cornul Africii și în vecinătatea de sud. Unii oameni au spus că avem o anumită oboseală a acestei politici comune. Totuși, anul acesta a fost un an de muncă intensă și a avut rezultate concrete care s-au concretizat în concluziile cuprinzătoare ale Consiliului. Capacitățile noastre militare uh, începe și capacitățile militare. Pe 30 noiembrie, uh, Consiliul de Conducere a uh, precizat uh, angajamentele concrete ale statelor membre pe proiecte specifice, incluzând zone în care uh, criza din Libia a arătat că avem probleme. Și acesta este un bun prim pas către realizări mai substanțiale, uh, de asemenea având în vedere summitul NATO de la Chicago. Cum s-a indicat în raportul LISEC, nu există nicio alternativă la cooperare în această zonă. Cooperarea multinațională trebuie să devină regula și nu excepția, pentru a păstra și a dezvolta capacitățile de apărare ale Europei. Sunt de acord cu uh, onorabilul Lisek atunci când spune că împărtășirea resurselor este mijlocul prin care vom avea capacități sporite și uh, vom scădea cheltuielile de apărare. În calitate de șef al Agenției Europene de Apărare, voi continua să fac eforturi pentru a facilita cooperarea între statele membre și să creștem competitivitatea globală și eficiența industriei europene de apărare. În iulie am prezentat un raport cuprinzător privind politica comună de apărare și securitate, care a stabilit parametrii activităților viitoare, atât în ce privește capacitățile militare și civile, dar și în partea de software, ca să spunem așa, adică modul în care planificăm operațiunile și avem relații cu partenerii noștri. Consiliul de Afaceri Externe din 1 decembrie a salutat activitatea mea de întărire a politicii comune de apărare și securitate. Inițiativele statelor membre, cum ar fi inițiativa Weimar și alte contribuții, au oferit un uh, imbol suplimentar activității noastre. Mă bucur că am găsit o cale pragmatică de progres în ce privește planificarea operațiunilor de politică comună. Și acum uh, planificăm activarea uh, centrului de operații pentru uh, operațiunile din Cornul Africii, care să se întâmple până în ianuarie. Asta ne va permite să testăm acest instrument și să întărim sinergiile civile, militare și de asemenea, evident, să, învățăm, să tragem învățăminte pentru viitor. Cred că am realizat multe progrese în colaborarea cu partenerii noștri. În ce privește securitatea și apărarea, relația cu NATO este esențială. Se recunoaște în tratatul de la Lisabona acest lucru, care este primul dintre tratatele Uniunii Europene care se referă explicit la NATO. Uh, lărgimea instrumentelor Uniunii Europene poate fi în mod util combinată cu profunzimea rolului NATO în ce privește apărarea. Cele două organizații pot și trebuie să-și susțină una alte activitățile și deci am încercat să avem o relație cât mai bună cu secretarul general NATO Rasmussen și să aducem Uniunea Europeană și NATO mai aproape printr-o abordare pragmatică, pas cu pas, menținând în același timp obiectivul general al unei uh, relații între două organizații. Criza din Libia a arătat din nou nevoia clară pentru acest lucru. Am colaborat în multe teatre de operațiuni și uh, datorăm acest lucru oamenilor noștri care au fost pe teren. De asemenea, mă bucur să confirm că în ce privește capacitățile în general, avem acum uh, realizări uh, fără precedent în ce privește nivelul de cooperare. Națiunile Unite, evident, rămân un partener pe termen lung și transformăm acest parteneriat în realitate în teatre de operațiuni unde suntem ambele organizații implicate, Afganistan, Somalia, Kosovo, Libia și de asemenea prin intermediul dialogului nostru strategic. Personal m-am angajat în ce privește probleme de securitate și apărare cu partenerii noștri strategici, nu în ultimul rând privind uh, Cornul Africii sau Libia. Am semnat un acord cadru cu Statele Unite în iunie privind participarea lor la misiuni civile ale politicii comune de apărare și securitate. Deja 60 de americani sub, uh, comandul, sub comanda Uniunii Europene operează în Kosovo și în Afganistan. De asemenea, doresc să dezvolt o cooperare mai strânsă cu alte țări partenere, incluzând uh, uh vecinii noștri din sud și din est. Domnule președinte, aș vrea să-mi închei uh, comentariile privind spre viitor. Cred că trebuie să operaționalizăm și mai mult abordarea cuprinzătoare făcând o mai bună legătură între activitățile noastre de prevenire a conflictelor, mediere, dezvoltare și rezolvarea uh, conflictelor. Politica comună de securitate și apărare are un rol vital de jucat în lupta împotriva crimei organizate, traficul de droguri, uh, arme și, evident, uh, persoane. Toate acestea sunt lucruri legate direct de conflicte. De exemplu, amenințările de securitate din Sahel au de asemenea legătură cu fluxul de arme și de luptători ilegali ca rezultat a evoluțiilor din Libia pe această combinație de instrumente ale Uniunii Europene se bazează o strategie coerentă și acest lucru este absolut esențial. Trebuie să fim foarte atenți în mod constant la generarea forței și la generarea de noi capacități. Consiliul a făcut toate eforturile pentru a uh, face față acestei provocări. Eu voi examina moduri inovative de a îmbunătăți generarea de forță de acțiune în prima jumătate din 2012. Asta înseamnă, apropo, de exemplu, că trebuie să ai oamenii potriviți la locul potrivit. Activitățile în ce privește capacitățile militare ar trebui să continue către o împărțire sistematică Uh, a resurselor nu doar pentru a răspunde constrângerilor financiare, dar de asemenea ca un mijloc de a îmbunătăți eficiența operațională pe termen lung. De asemenea, trebuie să îmbunătățim eficiența misiunilor și operațiunilor. Uniunea ar trebui să acționeze prin intermediul misiunilor politicii comune de securitate și apărare, care adaugă valoare pe baza unor nevoi identificate cu obiective clare și cu strategii de exit foarte clare pentru a avea rezultate cât mai bune dacă putem uh, avea rezultate în misiunile existente, sunt întotdeauna disponibilă să uh, privesc uh, posibilitatea unor noi misiuni, mai ales în ce privește regiuni care au importanță strategică pentru securitatea Europei, cum este Sahelul sau cum este Libia. Politica comună poate fi uh, doar atât de eficientă și de ambițioasă cât îi permitem noi să fie, pentru că se bozează pe uh, voința politică colectivă și pe ambiția noastră de a acționa. De asemenea, înseamnă că uh, Bugetul ar trebui să răspundă uh, în mod adecvat la aspectele financiare ale uh, nevoii de a genera forță și Parlamentul European a susținut în mod esențial în ultimele luni acest lucru și aș vrea să folosesc această oportunitate pentru a vă mulțumi tuturor. Vreau să închei intervenția mea, domnule președinte, mulțumindu-vă pentru susținerea dumneavoastră în ce privește activitatea pe politica comună de apărare și securitate și să-mi reconfirm angajamentul față de această politică uh, ca fiind o parte integrală și indispensabilă a acțiunii externe a Uniunii Europene și cum am început, vreau din nou să-i mulțumesc domnului Lisek pentru raportul său. Mulțumesc, doamna Ashton. Acum are cuvântul timp de patru minute domnul Lisek. Szanowny panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel, szanowni państwo. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste Mm, cuvinte amabile adresate pentru raportul meu. Vreau să subliniez că este rezultatul unui efort colectiv, nu doar uh, eforturile mele, ci ale multor uh, membri din partea Subcomisiei pentru Securitate și Apărare, raportorii uh, din umbră cu care am colaborat foarte bine și aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru colaborare. Am bucurat foarte mult să aud că Dumneavoastră, doamnă înalt uh, reprezentant, și reprezentanții Consiliului arătați o înțelegere profundă a problemelor și nevoilor, a tot ce se leagă în prezent de politică de apărare și securitate comună. E o provocare deosebită pentru noi toți și sper că doamna înalt reprezentant și Consiliul sunt conștienți de faptul că în Comisia de Afaceri Externe din Parlamentul European există un sprijin puternic pentru acțiunile și operațiunile comune realizate de statele membre pentru a spori eficiența în materie de securitate și apărare în aceste operațiuni. Sper că toată lumea a auzit ce a spus uh, secretarul uh, american al apărării, Robert Gates, care uh, la început a fost criticat, dar după aceea mulți politicieni europeni și funcționari europeni au hotărât, din păcate, că domnul Gates avea dreptate în mare măsură. Deci o provocare uriașă cu care ne confruntăm în ce privește atât reforma politicii de apărare și securitate comună, cât și buna colaborare dintre Uniunea Europeană și NATO. Mai ales ar trebui să vă concentrați pe sinergiile care ar optimiza bugetul membrilor. Criza financiară e un fenomen global și a afectat și sectorul apărării. Există o tendință comună de a reduce cheltuielile pentru apărare în statele membre, ceea ce, desigur, este un subiect de îngrijorare. E adevărat că menținerea cheltuielilor în materie de apărare într-o perioadă de criză financiară, când există această presiune a nevoilor sociale, nu e o sarcină ușoară, dar personal sunt de părere că chiar și în această perioadă turbulentă și dificilă pentru finanțele europene nu trebuie să <clears throat> neglijăm acest buget. Am prezentat în raportul meu unele modalități de a optimiza cheltuierile cum resursele disponibile, chiar dacă sunt mai reduse decât în trecut, pot fi cheltuite cu mai mare eficiență. Și desigur, ce a spus doamna Ashton este perfect adevărat ideea acestui pooling and sharing în ce privește resursele este o cerință esențială. Ne, ne va ajuta să reducem cheltuielile și trebuie să identificăm cât mai rapid posibil proiectele de importanță strategică care ar trebui să se concentreze pe transportul strategice, sprijin logistic, sisteme medicale, supraveghere maritimă, apărare împotriva utilizării armelor biologice și chimice, culegere de informații. Deci sunt multe domenii în care aceste idei de pooling and sharing poate să ducă la mai mare eficiență în implementare. Nu putem supraestima rolul Agenției Europene pentru Apărare, care ar trebui să identifice modul în care putem să ne coordonăm cel mai bine planificarea în Europa. O altă chestiune importantă la care m-am referit este chestiunea progresului tehnologic. Există anumite <clears throat> rămânere în urmă în anumite domenii. M-am referit și la problema licitațiilor pentru contracte în sectorul apărării. Ar trebui să ne gândim la toate aceste aspecte și mă bucur foarte mult că doamna Ashton este de acord că trebuie să trecem la treaba. Mulțumim foarte mult, domnule Lisek. Acum, avizul Comisiei pentru Industrie și Energie. Domnul Tosanovski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă vicepreședinte a Comisiei. Eu vorbesc aici în calitate de raportor pentru aviz din partea Comisiei ITRE pentru acest raport. Este probabil că în criza economică și financiară și la reducerile bugetare cu care ne confruntăm, să sufere și programele de uh, apărare ale țărilor membre. Este clar că deja se pot vedea um, efectele negative ale acestor uh, reduceri. O economie, o um, industrie comună a apărării ar fi într-adevăr un lucru bun și nu ar pune în pericol suveranitatea statelor membre. În același timp, o politică de apărare a Uniunii Europene ar putea să ducă la un spirit de colaborare și de solidaritate și în același timp să țină cont de um, aspectele specifice acestei industrii europene. Este important de asemenea să ne gândim la o mai bună consolidare a cererii, de exemplu la proiectele de um, cercetare sau la capabilitățile militare comune. Exporturile uh, sunt de asemenea un aspect care nu este reglementat, însă unele firme nu uh, își diversifică portofoliul și ar trebui să facă acest lucru și să um, activeze și în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnule Toșenovski. Iar acum, în numele PPE, are cuvântul domnul Brock. Herr Präsident, äh, Frau Vizepräsidentin, Kollegen. Stimată doamnă înalt reprezentant, domnule președinte, dragi colegi, aș dori să mulțumesc domnului Lizec și la subcomisia sede pentru acest raport. Este evident că pentru noi politica de externă înseamnă totdeauna măsurile preventive pentru ca să nu fie nevoie de măsuri militare. De fapt, acesta este și principiul după care vrem să asigurăm uh, pacea și să menținem pacea. Sigur că câteodată este nevoie de uh, acțiuni militare și dacă este nevoie de ele, trebuie să folosim instrumentele pe care le avem rațional. Uh, acest raport ne arată că, momentan, resursele pe care le avem nu sunt folosite cum trebuie. Avem, uh, de asemenea, multe restricții în momentul de față și trebuie să ne asigurăm ca anumite resurse care se produc numai în Europa să fie mai bine gestionate. Considerăm de asemenea ca interesele Uniunii Europene în acest domeniu să fie definite mai bine și resursele ar trebui de asemenea să fie gestionate mai bine în ceea ce privește, de exemplu, licitațiile um, sau cercetarea, dezvoltarea. Trebuie să facem mai multe împreună decât fiecare să își uh, cumpere ce are nevoie și de aceea avem și Agenția Europeană de Apărare, care trebuie să joace un rol din ce în ce mai important. În ceea ce privește folosirea unor asociații multinaționale pe care le avem în Uniunea Europeană, ar trebui, cred eu, să folosim aceste corpuri, aceste foruri, pentru ca să putem verifica unde am putea să punem în comun capabilitățile și capacitățile noastre. Mă refer, de exemplu, și la protecția soldaților. Când vedem câte lacune sunt în Afganistan și cum de fapt nu există o colaborare cum trebuie, cum vedem că Berlin Plus nu poate fi implementat în colaborarea între NATO și uh, în domeniul managementului de criză civile în Uniunea Europeană mai sunt extrem de multe de făcut în interesul persoanelor care se luptă pentru libertate și deci în interesul soldaților uh, noștri. Doamnă vicepreședinte, aveți dreptate că este nevoie pentru aceasta de o voință colectivă politică și cred eu că în anumite capitale ar trebui să fie trezit acest interes mai rapid. Mulțumesc! Grupo. Mulțumesc, iar acum în numele socialiștilor și democraților are cuvânt un minut uh, doamna Copa. Lady Ashton, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Raportul despre care vorbim astăzi și de altfel vreau să-l felicitez pentru, să-l felicit pe domnul Lizec pentru acest raport se referă la viitorul politicii de apărare într-un moment de criză economică. Deci e foarte important. Două chestiuni. Pe de o parte, trebuie să întărim sinergiile și cooperările la nivel european pentru a evita uh, risipirea resurselor și, pe de altă parte, trebuie să protejăm locurile de muncă din domeniul apărării. Bineînțeles, uh, în conjunctura actuală va trebui să dăm dovadă de imaginație pentru a putea garanta competitivitatea industriei noastre. În viitor, asta s-ar putea traduce uh, prin crearea unor noi locuri de muncă în uh, domeniul apărării. Din nefericire însă, restructurarea uh, industriei este inevitabilă și trebuie vegheat ca acest lucru să se facă cu un minim de efecte negative asupra locurilor de muncă. Solidaritatea europeană ar trebui să permită uh, Uh, o funcționare în mod complementar. Pentru noi asta este marea linie directoare a unei politici progresiste în domeniul apărării și este și o reacție la criză. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum pentru grupul liberalilor și democraților două minute, doamna Nicolai. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. Cred că această dezbatere uh,

Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum, în numele verzilor, Alianței Europene, domnul Bütikofer. Mulțumesc frumos, domnule președinte, domnule vicepreședinte, dragi colegi. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc colegului meu, domnul Lizec, pentru un raport foarte bun pe care ni l-a oferit Într-adevăr, după cum a spus și Elmar Brock înainte, acest raport încearcă să folosească șansa care ne este oferită și anume că la toate bugetele naționale se strânge cureaua și deci toate risipele care se întâmplau până acum la, în acest domeniu, în domeniul apărării, nu mai, poate, nu mai pot continua. Șansa pe care o avem prin conceptul pooling and sharing a fost uh, preluată de către domnul Lizec și mă bucur că <clears throat> dumnealui a înaintat și câteva amendamente prin care încearcă acum în mod politicos să uh, sporească presiunea pe statele membre dacă ar fi după um, noi, noi am votat pentru acest raport imediat. Însă există două puncte care încă ne deranjează și care ni se par negative. Pe de o parte, se încearcă acum, din cauza reducerilor bugetare din statele membre, să se canibalizeze bugetul Uniunii Europene pentru cheltuieli de apărare și nu mi se pare corect să fie așa. Nu este bine ca cercetarea militară să fie acum finanțată din Horizon 2012 sau din uh, perspectiva financiară sau din bugetul UE în general. Nu este corect ca Uh, colegiul pentru apărare să fie folosit, finanțat din fondurile comunitare sau, de asemenea, uh, industria apărare sau uh, de apărare, de asemenea, sau din banii de Erasmus. Mi se pare că acest lucru ține de Parlamentul European până la urmă să ne asigurăm că eficiența și economiile merg mână în mână. Și în al treilea rând, și aici mi se pare extrem de important să spun acest lucru, pentru că din partea liberalilor vine așa ceva, care de obicei liberali sunt întotdeauna pentru competiție, se încearcă prin acest raport ca tot ce am obținut până acum în cadrul pachetului pentru apărare, în ceea ce privește transparența și competitivitatea la uh, licitațiile pentru uh, bunurile în domeniul apărare, să se uh, să se strice aceste, bunuri, aceste avantaje pe care le avem, spunând că trebuie să asigurăm locuri de muncă. Eu nu pot decât să vă rog să nu cedați la această schimbare dorită. Noi vom face amendamente, vom înainta amendamente la acele paragrafe care cer așa ceva. Nu vrem ca acest paragraf să apară în uh, raportul domnului Lizec. Ni se pare prea conservator, mi se pare că va duce la risipe suplimentare de bani. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnului Butikofer și acum în numele Europei a conservatorilor și reformiștilor, domnul Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Lisek a produs un raport detaliat și bine scris, însă, din nefericire, trage concluziile nepotrivite. Se pare că răspunsul la orice problemă în acest Parlament, doamnelor și domnilor, este mai multă Europa. Totul e legat de integrarea europeană Preocuparea noastră aici ar trebui să avem mai multă capacitate militară și mai mare solidaritate în cadrul NATO. Asta înseamnă ca angajare serioasă și angajament politic și voință politică, ceea ce lipsește, din păcate, în Uniunea Europeană. Țările europene mă tem că amenințările și provocările cu care ne confruntăm nu vor fi uh, rezolvate aplicând aceleași proceduri la apărare pe care am văzut că le-am aplicat în ce prește moneda euro. Uniunea Europeană ar trebui să nu se mai amestece în apărare pentru că ambițiile sale nu fac decât să uh, irosească uh, resurse. Uh, experiența din Libia ar trebui să fie o dovadă suficientă că politica comună de apărare și securitate este inutilă și uh, o simplă uh, implicare și parteneriatul cu NATO și cu nici cu Națiunile Unite nu a dat niciun rezultat. Implicarea noastră acolo a arătat foarte clar pericolul potențial al acestui concept de pooling and sharing pe care îl iubesc atât de mult conducătorii Uniunii Europene. Germania a trimis uh, avioane AWACS care să opereze în Libia. Din 20 de țări care au fost de acord cu operațiunile NATO din Libia, mai puțin de jumătate au participat și mai puțin de o treime au fost dispuse să participe la misiuni de luptă efective. Cum puteți explica acest lucru când, uh, cum credeți că ar putea Marea Britanie sau Franța să se bazeze pe astfel de, de parteneri ca să ofere capabilitate militară în, uh, capacitate militară în în numele nostru. Aici vorbim despre invenția birocraților europeni, uh, începește o capacitate militară europeană. Din păcate, capacitățile noastre și interoperabilitatea noastră uh, depind în cea mai mare măsură în continuare de marele nostru aliat, Statele Unite. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Van Orden. Domnul Butikofer a ridicat cartonașul albastru. Acceptați o întrebare de la domnul Butikofer? Da. Domnule Beautycofer, dacă tot sunteți atât de împotriva conceptului pooling and sharing, atunci cum se împacă asta cu faptul că la NATO există exact același concept al raționalizării capabilităților militare, numai că se cheamă altfel, nu deținerea în comun? Domnule, domnul Butikofer nu face decât să-mi susțină poziția. Într-adevăr, se întâmplă în NATO toate aceste lucruri, atunci de ce să le mai facem și în Uniunea Europeană? De ce încearcă Uniunea Europeană să dubleze NATO? De ce creează instituții care nu fac altceva decât să se suprapună cu cele care deja există la NATO? Marele merit al NATO, totuși, este că este o alianță interguvernamentală de națiuni suverane care pot alege dacă vor sau nu să participe la anumite operațiuni. Asta este, acesta este marea diferență. Și nu avem pooling and sharing la NATO, avem uh, o comandă unificată atunci când sunt operațiuni limitate. Există uh, capacități de pooling and sharing foarte limitate și am menționat una dintre acestea, avioanele AWACS. Și am văzut ce s-a întâmplat cu avioanele AWACS în criza din Libia. Deci trebuie să avem mare grijă. Uh, avem nevoie de aliați solizi pe care ne putem baza atunci când uh, lucrurile devin grave, aceștia să vină și să ne ajute. Și atunci când e dificil din punct de vedere politic, să ofere capacitate de luptă și să își pună pielea la bătaie, cum se spune. Asta vrem să vedem. Mulțumesc, domnule Van Orden are cuvântul în numele GUE Engel, un minut și jumătate, doamna Lösing. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Discuția de astăzi se întâmplă în contextul crizei financiare și economice în care există oameni care luptă pentru supraviețuire, luptă pentru drepturile lor și în același timp pierd din democrația pe care o aveau. În contextul în care în lume mii de oameni mor de foame, dacă trebuie să facem economii în Europa, atunci aici este unde trebuie să facem economii, la sectorul de apărare. Pentru că apărarea înseamnă apărarea împotriva unui atac teritorial. Este frumos să putem spune că putem face economii la acest capitol. Chiar dacă încerc să, mă, să intru în logica dumneavoastră, să plec, să zicem, de la o nevoie mare de capabilități de apărare. Totuși, cred eu că sub pretextul uh, unei crize, se încearcă de fapt o înarmare și mai puternică, se încearcă de fapt să se garanteze industriei pentru apărare mai multe venituri. Cred că scenariul unei uh, amenințări iminente ar trebui să fie unul mai puțin realist în momentul de față și nu cred că în domeniul apărării ar trebui să se uh, se sporească așadar aceste venituri. Considerăm însă că există avem ce să facem cu aceste fonduri. Iar în, domnul, uh, în raportul domnului Lize putem spune că se vorbește chiar de pericolul de um, a pierde democrația, aceasta este părerea mea, prin pierderea um, garanțiilor oferite de procesul de la Atena. Noi vom vota pentru acest raport și noi, uh, GUE, avem un raport minoritar, o comentarii minoritare ca, în care ne prezentăm dorința de o dezarmare puternică pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lözing! Acum, în numele Europei pentru Libertate și Democrație, are cuvântul domnul Tero un minut. Arvoisa puhemies, monet Euroopan maat... Mulțumesc, doamnă președinte. În această perioadă se reduc cheltuielile pentru apărare din cauza crizei și în Finlanda se întâmplă acest lucru. E un lucru îngrijorător pentru că este una dintre sarcinile noastre cele mai importante să menținem libertatea și siguranța locuitorilor. Cum vom face acest lucru pe viitor? În același timp, cheltuim miliarde pentru a sprijini pachete, pentru activități uh, care nu au rezultate concrete în diverse alte sectoare ale economiei. E nevoie de putere reală în acest domeniu. Avem nevoie în această perioadă și să fie ceva cât mai aproape de noi. Trebuie să nu uităm niciodată în instituțiile Uniunii Europene că trebuie să-i apărăm pe cetățeni în permanență. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum de la membrii neînscriși, domnul Le Pen, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cu riscul de a-i șoca pe cei mai federaliști dintre dumneavoastră, cred că o politică de apărare este o politică eminamente națională. Ea răspunde nevoilor strategice, diplomatice și de securitate specifice fiecare națiuni. Împărtășirea capacităților nu este altceva decât o amputare a acestei suveranități piața unică de materiale militare este o mare glumă pentru că unele state membre consideră că apărarea lor este garantată de Washington și atunci cumpără numai armament american. Europa este incapabilă în acest domeniu, ca și în multe altele, de a-și impune preferința comunitară. În ce privește provocările de securitate comune pentru statele Uniunii, nu e niciunul care să nu poată fi rezolvat prin cooperare interguvernamentală, dincolo de orice intervenție a Bruselului. Și îmi pare rău dar să-i lăsăm acest domeniu doamnei Ashton ar fi același lucru cu a spune că Moody's și Standard, au legitimi, Standard Poor's au legitimitatea să ne judece performanța uh, economică sau să acceptăm că club, cuplul Mercosi poate impune o Europa germană întregii Europe la 20 de ani după dispariția uh, amenințării sovietice, bugetele apărării sunt primele sacrificate pe altarul rigorii bugetare, uh, lăsând uh, armamentul deficient și armata vetustă. Și numai din considerente financiare, fiecare așteaptă de la vecini sau de la marele frate american să facă el eforturi pe care nu dorește să le facă el însuși. Avem nevoie de politici naționale independente și hotărâre și să ne dotăm individual de mijloacele, cu mijloacele militare uh, necesare, nu doar în ce privește securitatea, uh, și de asemenea să cooperăm pentru a face față provocărilor uh, comunelor, pentru că uh, lacunele și slăbiciunea n-au făcut niciodată forța. Președintele, arătați un cartonaș albastru? Doriți, doriți să-i puneți o întrebare domnului Le Pen? Nu, nu doriți să întrebați, să nu întrebați nimic pe domnul Le Pen. Excelent. Atunci vom avea o după amiază pașnică. Următorii vorbitori înscriși are cuvântul două minute domnul uh, Arnaud Danjean. Mulțumesc, domnule președinte. Excelentul raport al, uh, al uh, colegului nostru Lisec pune în evidență principala constrângere care apasă și va continua să apasă asupra eforturilor naționale de apărare și asupra celor multilaterale, și anume constrângerea bugetară. Există și o altă constrângere strategică care de asemenea va apăsa asupra țărilor europene, și anume atitudinea aliaților și prietenilor noștri americani, care nu mai vor și nu mai pot să facă totul în materie de securitate în locul nostru și cazul Libiei a arătat acest lucru foarte clar. Și în acest context de constrângeri este indispensabil să relansăm ambițiile unei politici comune de securitate și apărare care să fie puternică atât pe plan operațional cât și pe planul capacităților. În ce privește planul operațional, uh, doamna Ashton, ați vorbit foarte mult uh, pe drept cuvânt de, de această abordare globală pe care Uniunea Europeană este singura uh, care poate să o promoveze în cazul crizelor internaționale și este rolul dumneavoastră să vegheați ca, acest, ca această abordare globală să nu sacrifice elementele de securitate și militare, pentru că trebuie să fie realmente o abordare globală, fără diluarea acestor aspecte de securitate și mi s-a părut că ați lăsat uh, să se înțeleagă acest lucru pentru strategia privind Sahelul și Cornul Africii și mă bucur de asta. În ce privește capacitățile, trebuie să salutăm rolul jucat de Agenția Europeană de Apărare, deși uh, regretăm că mai există încă blocaje în ce privește bugetul acestei instituții. Vă mulțumesc că ne-ați uh, făcut comentarii în legătură cu faptul că apreciați eforturile făcute de Agenția Europeană de Apărare. Trebuie să reamintim de asemenea că în ce privește industria de apărare, să consolidăm și să susținem industria noastră europeană de apărare, fără evident să excludem nevoia de a o raționaliza, înseamnă, pe de-o parte, să susținem și uh, locuri de muncă și tehnologii care merg dincolo, care depășesc sectorul apărării și care sunt strategice pentru întreaga noastră economie, mai ales în perioada de criză. Vă mulțumesc. Eh, mulțumesc, domnule Danjean. Un minut are cuvântul acum domnul Gualtieri. Mulțumesc. Doamna koppa ne-a explicat înainte de ce socialiștii și democrații sunt pentru raportul Lisek. Eu aș vrea să revin la concluziile Consiliului, care, după părerea mea, reprezintă un pas înainte, un pas mic, dar un pas înainte. Sigur că Parlamentul aștepta mai multe, mai ales în ceea ce privește capacitățile de uh, de conducere a acestor operațiuni, dar s-a evitat totuși riscul abandonării politicii externe în general și de securitate. Și vreau să mulțumim tuturor celor care s-au implicat pentru acest, acest obiectiv. După operațiunile din Libia, Ceea ce s-a întâmplat în Sahel și în alte părți ne lasă oarecum uh, uimiți. Așteptăm însă rezultatele concrete. Noi dorim să susținem uh, financiar sau în altă manieră acolo unde este nevoie, în proiectele unde este nevoie. Însă trebuie spus că planificarea este în continuare una care este destul de limitată. Nu avem cum să facem tot ceea ce putem face în acest domeniu. Trebuie de aceea să relansăm Centrul Comun de Operațiuni pentru uh, ca să marcăm un prim pas însă vor mai veni și alți pași. După aceea și după acești pași uh, va trebui să înțelegem că Europa trebuie să joace în fine un rol important în acest domeniu. Are cuvântul acum doamna Nate Oitenbrook, un minut și jumătate. Madam High Representative. Doamna înalt reprezentant, aș vrea să încep prin a îl felicita pe domnul raportor Lise pentru raportul excelent și în al doilea rând să spun că salut observațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră ca răspuns la acest raport. Această dezbatere se concentrează în special pe a face mai mult cu resurse mai puține prin pooling and sharing și prin cooperare. Eu aș vrea să mă concentrez pe nevoia de a limita și eventual de a elimina cele mai uh, letale dintre arme și mă refer la armele nucleare. Se pare că întreaga chestiune a controlului armamentelor și mai ales a controlului armelor nucleare pe lângă <clears throat> problema denuclearizării, a dispărut de pe agenda. Cred că dacă am reușit să, dacă am reușit să revigorăm eforturile în această direcție, am consolidat foarte mult poziția morală atunci când aducem argumente pentru denuclearizarea Orientului Mijlociu. Ehm, să nu uităm că în curând e Crăciun și să ne imaginăm să visăm frumos o lume fără arme nucleare. Mulțumesc. președinte. mulțumesc. Acum un minut, doamna Țavela. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, țara mea, Grecia, își datorează o cincime din uh, datoria sa industria apărării. Știți că avem problemele pe care le avem cu Turcia, și, evident, trebuie să avem uh, armament uh, considerabil. Doamne Ashton, nu mai putem să mai păstrăm această dimensiune a, a sistemului nostru de apărare. Dacă vreodată conflictul nostru latent cu Turcia ar uh, ajunge pe, în prim plan, așa cum s-a mai întâmplat uh, în trecut, cine se va ocupa de apărarea frontierelor europene dacă s-ar confrunta cu o amenințare reală. Pentru că dacă există o amenințare reală, atunci e nevoie de apărare. Însă, cu acest buget, cum o să facem acest lucru? Să nu uităm că vorbim de o amenințare reală și nu de una abstractă. Nu e vorba uh, să vorbim aici de o participare a trupelor europene în Afganistan sau mai știu eu pe unde. Vorbim de ceva care se întâmplă în curtea noastră sau s-ar întâmpla în curtea noastră. Deci cum răspundem la aceste provocări? Președintele, mulțumesc. Doamna Țavela. Doamna Țavela. Domnul Geoffrey Van Orden vrea să vă pună o întrebare. Domnule Van Orden, aveți 30 de secunde. Sunt uh, uimit de ce am auzit. Poate puteți clarifica ce ați spus. Cu alte cuvinte, spuneți că sigur că există provocări reale și că trebuie să avem o apărare potrivită, dar nu recunoașteți faptul că alianța NATO oferă apărarea potrivită și că ce încearcă Uniunea Europeană să facă este complet irelevant uh, din acest punct de vedere? Nu credeți că Statele Unite uh, ar uh, face în schimb, uh, ar da niște aliați buni și de, pe care se poate baza pentru o instituție incompetentă și ciudată din punct de vedere militar? Doamna Țavela? Aveți 30 de secunde de asemenea, spune președintele. Dar aici noi vorbim de o politică de apărare comună a Uniunii Europene. Despre asta vorbesc eu. Ori ea este inexistentă în ce privește țara mea, Grecia, care de 30 de ani este membra Uniunii Europene. Când uh, s-au produs incidente militare între Grecia și Turcia cu ani în urmă, uh, nici NATO, nici Uniunea Europeană nu au reacționat, nu ne-au ajutat, ci flota americană. Și eu regret profund acest lucru. Sper că v-am răspuns la întrebare, domnule Van Orden. Eu vă vorbesc de un pericol real și nu de toate aceste chestiuni despre care am vorbit, despre care s-a tot vorbit aici. Știu că, din fericire, dumneavoastră, cealaltă țări, nu aveți probleme pe care le avem noi în Grecia. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Țavela. Are cuvântul timp de un minut, doamna Dodds. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant. În această după-amiază mă voi abține să vorbesc prea mult despre nevoia de schimbări în această perioadă extrem de dificilă. Știu că domnul Van Orden a explicitat uh, aspectele complexe dificultăților în Uniunea Europeană, dar mai degrabă aș vrea să mă concentrez pe un punct mai puțin uh, discutat, pe care l-ați menționat în introducere, și anume la semnarea cadrului, acordului cadru cu privire la, uh, cu Statele Unite, cu privire la Kosovo și Afganistan și cu privire la persoanele care lucrează în momentul de față la aceste programe. Ar trebui să ne salutăm cu toții expertiza pe care o aduc aceste persoane în uh, situații câteodată foarte dificile și foarte periculoase. Și mă întreb ce salut rolul uh, diferitelor instanțe din Irlanda, care, de exemplu, au uh, luptat pentru ca pacea și democrația să poată să continue după ce, de exemplu, în unele țări au fost, uh, s-au retras trupele americane. Uh, aceasta este o activitate extrem de periculoasă, o activitate care a fost și mai periculoasă din cauza birocrației europene și a fost și mai dificilă. Și aș vrea să vă cer garanții ca persoanele, de exemplu, care sunt trimise în Afganistan și în Kosovo, nu vor fi și ele împiedicate de birocrații din Bruxelles să-și facă, să-și depună această activitate. Mulțumesc, doamnă Doț. Are cuvântul acum, în timp de două minute, domnul Galler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Lizec pentru raportul dumnealui, care este extrem de bun și care pune degetul pe rană peste tot acolo unde sunt deficite și spune unde am putea face mai multe dacă ne-am pune capacitățile împreună. Doamna înalt reprezentant a spus pe bună dreptate că politica europeană de securitate și apărare nu poate fi decât atât de bună cât ne permitem noi să fie și are dreptate. Mi-aș fi dorit ca pe 1 decembrie la concluziile uh, Consiliului să se ajungă la mai multe rezultate, mai ales în ceea ce privește planificarea, capacitatea de conducere, unde am putut să ne punem de acord doar despre centrala operațională de la Bruxelles, care ar putea să intervină și ad hoc, dar nu sistematic și nici permanent, ceea ce mi se pare extrem de păcat. Mă întreb de asemenea și cum se poate ca în concluziile Consiliului cu privire la uh, battle group-uri uh, să asumăm aceste grupuri și în același timp, totuși, în anul 2012 să nu avem de fapt o structură concertată și să nu avem de fapt concret o ofertă pe această temă. Cum putem să avansăm așa? Inițiativa Pooling and Sharing a fost menționată și ea de multe ori. Mi se pare extrem de bună și mi se pare că nu este bună numai pentru că finanțele lasă de dorit în momentul de față și trebuie să facem economii, ci și pentru că aceasta ne-ar aduce mai aproape unii de ceilalți. Mă întreb însă în ce măsură inițiativa de la Ghent și inițiativa pe tema tineri și puneri în comun a dus cu adevărat la combaterea lacunelor pe care le-am constatat în 2010 uh, în documentele pe care le-am publicat pe această temă. Mă întreb deci când în acest context am putea în fine să începem să activăm cooperarea structurată așa cum se regăsește ea în uh, documentul cu privire la Weimar 3 Plus din 2011 din acest angajament. Ce face Serviciul de Acțiune Externă pentru ca această cooperare structurată să poată fi în fine activată? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Galer. Și acum are cuvântul pentru un minut domnul Pașcu. The current effort to save the euro... Actualele eforturi de a salva euro are implicații importante de securitate și apărare care au nevoie de atenția noastră. Mai întâi preconizează disciplina fiscală riguroasă care implică o reducere în continuare a bugetelor de apărare în timp ce provocările de securitate continuă să se acumuleze inclusiv în vecinătatea imediată Chiar dacă niciuna dintre aceste provocări încă nu este o amenințare. Acumularea lor ne poate confrunta cu un mix periculos pe viitor. În al doilea rând, Europa se forțată tot mai mult să vândă unor clienți care nu întotdeauna sunt prietenoși, ceea ce ar putea ca activele europene să ajungă în mâini greșite. În al treilea rând, efortul de a salva euro a subminat deja solidaritatea internă a Uniunii Europene cu deciziile concentrate în mâna țărilor membre ale zonei euro, suspiciunile apar la suprafață care potențial subminează acest efort de pooling and sharing. În al patrulea rând, într-o perioadă în care SUA își reduc contribuția la NATO și vorbesc de o alianță mai mică, după cum au început efortul deja din de Atlantic, credibilitatea ca actor global și furnizor de securitate al Europei suferă. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, uh, domnule Pașcu. Acum, domnul Lanzor, un minut. Mulțumesc. Înainte să iau cuvântul pe această temă, aș dori să salut un fost coleg și vicepreședinte, Stavros Lambrinidis, care este la noi în aulă și care discută cu prietenii. Nu ne aude pentru că nu înțelege germană oricum, dar ne îl salutăm. Când am întâlniri în circumscripția mea electorală, îi întreb întotdeauna pe alegătorii mei Cine are mai mulți soldați, Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii? Și întotdeauna răspunsul este greșit. Se spune că statele membre, statele membre au 2 milioane de soldați și americanii au 1,4 milioane. Suntem așadar, de fapt, înarmați până în dinți, dar, în continuare, uh, doar o treime din ceea ce cheltuiesc americanii pentru soldaților și de aceea cred eu că pooling și sharing este o nevoie. Trebuie spus însă că nu putem lăsa numai uh, actorilor militari să facă acest lucru, ci trebuie să existe un acampaniament politic și de aceea cred eu că o dezbatere politică, cum ar fi cea pe tema raportului Lizec, este extrem de bună. O altă chestiune se referă la offset-uri. Raportul acesta vorbește de obligativitatea juridică pe care o avem și în directiva cu privire la uh, procurement în domeniul uh, înarmării. Avem aici liniile directoare ale comisiei din acest domeniu. Eu zic că ar trebui să studiem această problemă și să respectăm ceea ce se spune aici, pentru că, indiferent cum sunt aceste, uh, aceste licitații publice, ele întotdeauna trebuie să fie să respecte articolul 136 și trebuie, deci, să ținem cont de acesta și să votăm și în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc o secundă, domnule Caras, pentru că am impresia că domnul Van Orden a ridicat cartonașul albastru. Domnule Van Orden, 30 de secunde. Really Vreau doar să cer o informație. Uniunea Europeană nu are niciun fel de trupe, domnule președinte. Nu are niciun fel de trupe, nu? Există uh, trupe în cadrul țărilor membre, dar Uniunea Europeană ca tare nu are, nu? Niște trupe uh, europene. Deci trebuie să fie foarte clar acest lucru. Încercarea de a face această comparație falsă cu Statele Unite nu funcționează. Domnul Lambsdorff. Um Fiind dat că știu că interpreții noștri sunt foarte buni, nu cred că este o problemă de interpretare, ci cred, Geoffrey, că mai degrabă tu n-ai înțeles ce am spus eu. Am spus că statele membre au 2 milioane de soldați, statele membre din UE și noi folosim și noi cheltuim o treime din ceea ce cheltuiesc americanii. Asta este ceea ce am spus. Pooling and sharing uh, cred că este foarte uh, important pentru Marea Britanie la testele nucleare pentru ca să facă un pooling and sharing cu Franța, de exemplu. Și cred că vă bucurați de o astfel de posibilitate și de această opțiune. Vă mulțumesc oricum pentru că m-ați întrebat. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Caras, acum un minut și jumătate. Herr Präsident. Stimate domnule președinte, doamnă vicepreședinte, stimate doamne, stimați domni. Există trei fapte, trei date clare, și anume, în primul rând, Uniunea Europeană a fost creată ca un proiect de pace pentru ca între statele Uniunii Europene să nu mai existe războaie. Acest obiectiv, care este obiectivul pentru care a fost creată Uniunea Europeană, a fost îndeplinit 100%. Al doilea punct. Totuși, în toate statele membre avem în continuare o politică de apărare în care sunt de acord statele membre pe trei puncte. Avem o problemă de eficiență, avem o problemă de recrutare de personal și avem o problemă de finanțare. Al treilea punct. Nu există nicio politică comună externă, niciuna eficientă cel puțin, nu există nicio politică credibilă fără o politică comună de apărare și de securitate. Deci avem multe de făcut pe baza acestor trei puncte pe care le-am numit pentru ca să creăm cu adevărat o uniune a apărării și a securității comună. Raportul domnului Lizek ne arată pe ce cale să o luăm ca să atingem acest obiectiv, ce putem face, având în vedere tratatele pe care ne bazăm, pentru a spori eficiența, pentru a spori credibilitatea politică și pentru ca și cerințele de buget să fie reduse, pentru că împreună putem să facem economii mult mai bine și să lucrăm mult mai bine decât fiecare în parte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caras. Acum are cuvântul un minut doamna Ana Gomes. Da, Stați o secundă, îmi cer scuze, doamnă Gomes. O, un așa albastru. Obermeier, si, chiar usted Domnul Obermeier, domnul Obermeier, un cartonaș albastru. Da, mulțumesc, domnule președinte. După ce se pare că la această temă plouă cu și albastră și de ce am vrut și eu să îl întreb ceva pe domnul Caras. Aș vrea să-mi dea un răspuns, pentru că dumnealui a spus foarte pe, pe bună dreptate că o politică comună externă nu este eficientă decât dacă există și o politică de apărare și, sigur, aceasta este corect, dar mi-a lipsit în analiza dumnealui o poziționare foarte clară. Domnule Caras, vreți să spuneți că ne trebuie o politică comună de apărare în interiorul Uniunii Europene? Uniune pe care să o construim în interior sau propuneți dumneavoastră ca toate statele să se regăsească în NATO și în calitate de parteneri să își creeze o politică comună de apărare? Da, mulțumesc, domnule Caras, vă rog. În primul rând, aș propune ca de fapt, conținutul raportului LISEC să fie implic, aplicat cât de repede, să fie susținut de noi și să devină nucleul politicii de apărare și de securitate. De fapt, și tratatul de la Lisabona a creat agenția de care aveam nevoie ca să facem acest lucru. În al doilea rând, propun ca obiectivele pe care ni le-am stabilit noi înșine de sporirea cooperării să fie, de exemplu, luate în serios. Avem nevoie de o politică europeană de apărare și de securitate, care nu merge însă creată fără o modificare a tratatelor. Ceea ce putem face însă în momentul de față pe baza acestor tratate trebuie făcut consecvent și raportul acesta mi se pare o bază bună pentru ca să începem să facem acest lucru. Da, bine, acum doamna Gomes, aveți cuvântul. Criza financiară, într-adevăr, are un impact uh, periculos asupra capacităților noastre de apărare și de securitate națională și restrâng operaționalitatea politicii comune. Trăim într-un moment în care chinezii, printre alții, vin să cumpere uh, la prețuri de nimic tehnologie sensibilă de apărare și securitate pe care o dezvoltă europenii. Așa cum spune foarte bine excelentul raport al colegului Lisek, uh, uh, pooling-ul și sharing-ul, acest concept este uh, esențial pentru ca Uniunea Europeană să nu devină irelevantă în ce privește guvernanța globală, așa cum s-a plâns chiar și uh, secretarul uh, general NATO sau secretarul pentru apărare din Statele Unite. Dacă nu facem ce fac și alte națiuni, nu vom avea baza care să ne ofere uh, autonomia strategică și pregătirea de a intra în sinergii cu alții, fie că e vorba de NATO, de Națiunile Unite sau de, alte cad- de un alt cadru utilizarea inteligentă a bugetelor cere să scăpăm de corupția care este generalizată în sistemul de offset și de opacitatea care domină sistemul de achiziții de apărare. Cere de asemenea ca Marea Britanie și Franța să nu mai cheltuie aiurea bani pe arsenalele nucleare care nu uh, răspund la niciun fel de provocări și amenințări cu care ne confruntăm. În fine, doamnă Ashton, Libia a fost o oportunitate ratată pentru o misiune a politicii comune, deci uh, care să aibă conducerea Uniunii Europene și nu o conducere franco-britanică. Treaba dumneavoastră este să convinge statele membre să nu rateze astfel de oportunități și noi în acest Parlament vă vom susține dacă veți face acest lucru. Vă mulțumesc, doamna Gomes. Acum un minut și jumătate, domnul Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte

Domnul Mavronicolas. Mulțumesc, domnule președinte. În această perioadă atât de dificilă cu care ne confruntăm, mi se pare că statele membre ar trebui să colaboreze mult mai strâns pentru ca să putem face economii, să-și unească eforturile și pentru a face față amenințărilor comune. Strategia de apărare a Uniunii Europene prevede așa ceva și fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ca să garanteze securitatea și pacea nu numai în Europa, dar și în țările vecine și în general în lume. Criza economică și financiară este și ea o provocare și poate că acesta este ocazia să încercăm o convergență mai bună între politicile noastre de securitate și de apărare. Fiind dat că oricum statele membre trebuie să facă reforme în acest domeniu, trebuie deci să facă primul pas în fine în această direcție. Suntem absolut de acord să se pună în aplicare această politică de pooling și sharing în situația aceasta, dar nu trebuie să uităm că există, de exemplu, în continuare în Uniunea Europeană ocuparea militară a Ciprului și că există trupe în Cipru. Cum vreți în această condiție ca Ciprul să fie de acord cu concluziile acestui raport, mai ales atunci când e vorba de punere în comun și de, uh, de sharing. Ciprul trebuie să țină cont de situația în care se află în momentul de față și trebuie să nu uităm că el trebuie să-și apere teritoriul. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele! Vă salut, dragi colegi! Continuăm cu domnul Chelam, care are un minut și jumătate. Vă rog, domnule Chelam. Thank you, President. Madame... Domnule președinte, doamnă înaltă reprezentant, raportul excelent al colegului Lise face o chestiune extrem de clară, și anume că reducerea sectorului apărării din cauza crizei financiare pune un risc de credibilitate pentru Europa ca forță de stabilizare în întreaga lume. Nu e nici măcar vorba de reducerea cheltuielilor de apărare. Și mai alarmant este modul în care sunt utilizați banii. Planificarea națională de apărare continuă să fie foarte mult necoordonată, ceea ce duce în lacune de capacitate, capacități excesive sau uh, duplicare insuficientă este ponderea cercetării și tehnologiei de apărare în uh, cheltuielile generale. Dar mesajul acestui raport este că criza financiară oferă și anumite șanse, oportunități. Tendința izolării din planificare va fi combătută și sunt de acord cu doamna înalt reprezentant care a spus că cooperarea multinațională prin pooling and sharing ar trebui să devină regula și nu excepția în activitățile noastre. Dar aș vrea să vorbesc de asemenea despre ciberapărare. E un domeniu care are nevoie de progrese deosebite pentru modele de gândire care există pe plan național, o cooperare mai uh, bine coordonată sunt cerințe cheie și nu doar uh, dorințe frumoase, pentru că potențialul negativ al amenințărilor cibernetice continuă să se dezvolte înaintea măsurilor noastre de apărare e nevoie de exerciții comune, de partajarea poverii în apărarea cibernetică pentru aceste domenii. Iată, tot atâtea sarcini și avem nevoie și o coordonare europeană în materie de ciberapărare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Comuțacos. Mulțumesc, domnule președinte nu e nicio îndoială că criza profundă pe care o trăim astăzi exercită presiune asupra bugetelor de apărare din statele membre și, în consecință, și asupra industriei europene de apărare. Cu toții, chiar și statele care cunosc nevoi de apărare mai mari decât altele, cum ar fi Grecia, având în vedere frontierele sale, aceste țări eh, caută soluții rezonabile care să nu costă excesiv, menținând un nivel ridicat de performanță. Și în astfel de condiții, evident că nu există o soluție universală. E nevoie de cooperare în domeniul apărării. O cooperare cât mai eficace e ceva absolut necesar, da? nu este o simplă tentativă. Nu trebuie să uităm că apărarea este în centrul suveranității naționale. Iată motivul pentru care, în același timp, trebuie să facă eforturi hotărâte, dând dovadă și de flexibilitate. Iată motivul pentru care suntem de acord în legătură cu acest principiu de punere în comun. Acest pooling and sharing a devenit o necesitate. Un alt element extrem de important dimensiunea operativă. Trebuie să existe o complementaritate între capacitățile și cheltuielile de apărare din diferite state membre. În Grecia e extrem de dificil pentru că avem de-a face cu o amenințare reală când suntem loviți de criză și mulțumim foarte mult raportorului. Președintele, mulțumesc foarte mult. Prin aceasta am finalizat lista de vorbitori și acum vom deschide momentul uh, Catch the Eye. O să fie mai multe nume decât avem uh, timp la dispoziție. O să vă dau cuvântul câte o persoană din fiecare grup. Mai întâi domnul Kelly. Vă rog. Sailor de la Nivocain Gal, Forse în Naslandala, Mulțumesc foarte mult. Uh, într-o lume reală nu ar exista nevoia de forțe de apărare, însă, din păcate, uh, lumea devine din ce în ce mai periculoasă și va fi nevoie de aceste forțe. Uh, în Europa noi vedem că deschiderea granițelor a dus și la creșterea pericolelor legate de terorism și de alte activități de acest gen și de aceea ar trebui să ne gândim la un rol mai larg pentru forțele de apărare, mai ales în ce privește contracararea activităților organizațiilor criminale și teroriste și adesea acestea au legătură unele cu cealaltă. Ca să vă dau un exemplu, traficul ilicit de țigări în Europa uh, reprezintă 10 miliarde de euro în fiecare an care sunt pierduți de economia uh, europeană. Avem nevoie ca forțele de apărare și rețelele de informații, implicând și poliția, vămile uh, și armata, toate acestea trebuie să colaboreze pentru a lupta cu adevăratele uh, amenințări ale Europei, care sunt teroriștii și criminalii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult, spune președintele, și acum doamna, doamna Smolkova are cuvântul súčasnosti v čase krízy, keď členské štáty... Stimate domnule președinte, în criză astăzi, când toate statele membre fac reduceri bugetare, este necesar ca și apărarea să beneficieze de mai puține fonduri. De aceea, în domeniul apărării, este nevoie de o mai bună cooperare și planificare pentru ca să se cheltuiască mai eficient banii și să se uh, mai elimine din paralelismele în uh, cadrul PSAC. În an, în an, într-un an în care și populismul și xenofobia au crescut în Europa, este mai importantă în politica de apărare ca înainte. Eu sunt pentru o politică comună de apărare, dar sunt și pentru o, un control coordonat a tuturor componentelor de apărare. Pentru ca, de exemplu, să se împiedice abuzul de informații. A existat un caz în, în care un Oficiul Național de Informații eh, Militare a folosit eh, abuziv informații pe care le avea. Mulțumesc! Următorul vorbitor acum este doamna Bilbao. Presidente. Señora Ashton, entre sus Domnule președinte, doamna Ashton, ați vorbit despre instrumente de îmbunătățire a planificării și eficacității securității în uh, cornul Africii. Dar există, de fapt, aici și uh, nave europene și uh, flote de pescuit europene în zona care adesea sunt atacate, sunt aparate de flota acestei operațiuni. Ar trebui poate ca aceste nave să fie mai bine aparate dar uh, lucrul acesta nu este posibil din cauza autorităților africane. Deci care sunt, de fapt, uh, lucrurile întreprinse pentru a îmbunătăți securitatea navelor de pescuit din Oceanul Indian? Dumneavoastră v-ați referit la anumite acorduri în acest sens. Despre ce e vorba concret? Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Tremopoulos. Mulțumesc, domnule președinte Aș vrea să-i pun următoarea întrebare, doamne Ashton. În ce privește acordul despre care a vorbit uh, ziarul uh, New Europe între Papa Andreu Merkel și Sarkozy, acord privind uh, armament în valoare de 10 miliarde de euro și care ar fi inclus în următorul pachet de ajutor. Văd că doamna Ashton nu mă ascultă, dar aș vrea totuși să-mi răspundă și să ne explice ce crede despre această acest reportaj, despre această informație, într-un moment în care bugetele sunt tăiate cu sălbăticie pentru, pe anul 2012, programele de apărare cresc cu 18% și în cazul NATO cu 50%. Este scandalos realmente și e un lucru care are repercusiuni foarte grave și Eh, ne dăm seama că anumite întreprinderi germane și din alte țări eh, fac tot felul de operațiuni de manipulare, în special în Grecia. Deci care eh, care e politica doamnei Ashton? Poate ea să ne ajutăm să ne debarasăm de aceste probleme care rămân în suspensie față de Turcia mai degrabă decât să ne afundăm și mai tare în criză. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamna Ferreira, domnul Ferreira. Are cuvântul. Mulțumesc. Este într-adevăr neliniștitor, dar în același timp și edificator să purtăm această discuție aici, pentru că se vede că există atacuri uh, uh, la adresa unor uh, lucrători care ar trebui să-și, să nu mai aibă salarii atât de mari, de asemenea, se vorbește despre domeniile de unde s-ar putea face uh, economii, cum ar fi educația sau uh, sănătatea chiar și toate aceste persoane care erau împotriva măsurilor respective spun acum că trebuie să se crească bugetele pentru apărare și că de fapt bugetul de apărare nu trebuie să fie afectat de reducerile pe care ei le propagau. Trebuie să colaborăm în, în cadrul Uniunii Europene și cu NATO și trebuie să facem uh, cercetare împreună pentru că așa se prevede și în tratatul de la Lisabona. Toate acestea arată cât de periculos, e, periculos este sistemul capitalist, mai ales în criză. Ceea ce ne arată că, în general, nu putem să mai sperăm la un miracol și trebuie să facem ce trebuie pentru a ne păstra ceea ce avem până acum. Mulțumesc! Thank you, Mr. Uh, President. Uh... Mm, domnul Singh, mulțumesc foarte mult în numele forțelor armate, fiindcă se, dumneavoastră utilizați forțele noastre armate când vorba despre ei. Am fost în Afganistan acum câteva săptămâni, deci am văzut cu ochii mei uh, munca excelentă pe care o fac soldații britanici pentru a construi infrastructura pentru a instrui pe afgani. De, vorba de banii contribuabilului britanic, nu din Germania, Luxemburg, Portugalia, Italia, etc. etc niciun membru din acest parlament nu are dreptul să descrie forțele acestea sau alte forțe armate ca fiind ale Uniunii Europene. Forțele britanice nu sunt uh, legiune ale altor țări decât ale majestății sale. După cum a spus colegi din Regatul Unit, NATO, după cum uh, s-a văzut și Libia, este mai eficace. Dacă nu putem avea unanimitate cu privire la euro, cum veți reuși la chestiuni de securitate de complicate? Și ceva care chiar mă deranjează, doamna Ashton, Dumneavoastră ca fost uh, trezorier la dumneavoastră, vorbiți de politici de securitate cu națiuni care au uh, arme nucleare. Cum puteți să aveți o părere obiectivă? E un coleg din acest parlament care a vorbit de Europa fără arme nucleare. Probabil că v-a plăcut, dar nu sunteți competentă pentru această funcție. Putat Luhan, pentru un minut președinte, colegi. sunt întru totul de acord cu opinia colegului nostru Lisei că

deci trebuie să adaptăm acest model i altor sectoare ale sprijinului operaional precum elicopterele de transport aeronavelor de patrulare maritimă i capacităile pentru transportul maritim. Vă mulțumesc. Uh, I... Și ultimul vorbitor, domnul Skinner. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte Felicitări raportorului. Pe măsură ce PIB-ul european scade, procentajul de cheltuieli de apărare scade și el în mod natural și va continua. Trebuie să ne obișnuim cu acest lucru. Reducerile financiare împing Europa într-o capcană a apărării, în sensul că nu vom putea să ne uh, îndeplinim angajamentele prezente și viitoare dacă nu luăm măsuri națiunile individuale nu pot uh, acționa singure. Achizițiile, tehnologia, inovațiile, toate aceste lucruri au nevoie să fie împărtășite. E nevoie de pooling și sharing, de acest principiu ca să dăm Europei uh, uh, un statut special după sute de ani de războaie interne. Avem responsabilitatea să păstrăm o coordonare a politicii noastre comune de securitate și apărare. Uh, Domnul Van Orden a spus că NATO e singura soluție, și, dar e greșit. Și nu înțeleg care e argumentul său legat de birocrați. Până la urmă, el a fost uh, un ofițer de stat major implicat în deciziile birocratice NATO uh, și chiar și la comisie. Sau poate e greșit ce scrie pe pagina noastră de pe Wikipedia. Poate întâi corectați așa și pe aceea mai criticați. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, îmi cer scuze față de ceilalți vorbitori pentru că nu mai avem timp să discutăm acest subiect, dar aș vrea acum să-i dau cuvântul raportorului, domnul Lisek, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș încerca să vorbesc pe scurt ca să nu mai uh, uh, consum foarte mult timp. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru comentariile legate de raport și celor care au avut comentarii pozitive și celor care m-au criticat. Nimeni nu e perfect. Uh, dacă adunăm la oaltă toate aceste comentarii și remarci, am putea să le folosim pentru a scrie un nou raport. Pentru că sunt atât de multe lucruri interesante și atât de multe idei interesante în ce privește apărarea și securitatea Europei realizez foarte bine că raportul meu nu are cum să rezolve toate problemele. Intenția mea a fost uh, să subliniez și să individualizez anumite probleme cheie în contextul crizei financiare. Intenția mea a fost așadar să examinez problema crizei din punct de vedere al apărării într-un mod complet nou pentru a identifica amenințările, dar și oportunitățile care există. Mă bucur să văd că majoritatea colegilor au susținut uh, principalele idei și direcții ale raportului meu, uh, printre care uh, ideea principală și anume că nu trebuie să neglijăm politica de apărare. Mulți m-au întrebat către cine se adresează acest raport. Nu cred că principalul lui mesaj este direcționat către doamna Ashton și îmi cer scuze, pentru că dumneavoastră, doamna Ashton, ați susținut majoritatea mesajelor noastre. Dar, de fapt, ținta sunt statele membre, parlamentele naționale. Ar trebui să avem o relație mai strânsă cu statele naționale, cu guvernele lor, să ne angajăm într-un dialog cu aceste guverne și parlamente odată cu adoptarea raportului. Președintele, mulțumesc foarte mult raportorului. Domnul Lise, care a reacționat atât de repede încât n-am observat uh, că domnul Van Orden a cerut o întrebare domnul, pentru domnul Skinner. Domnul Geoffrey Van Orden, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Noi, o întrebare, vreau să răspund uh, prietenului și colegului Skinner. Uh, sunt uh, foarte mândru că timp de 30 de ani am servit ca ofițer în forțele armate ale majestății sale britanice, trimis în operațiuni în întreaga lume. Într-adevăr, când am plecat din armată, pentru a deveni politician înainte de a fi ales, am petrecut ceva timp, mă rog, o perioadă scurtă în Comisia Europeană, unde am avut o experiență foarte interesantă și am înțeles modul în care funcționează Comisia și mi-a oferit un background și o experiență foarte bună pentru ceea ce fac acum. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul înaltului reprezentant, doamna Ashton, Vă rog, doamnă comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, a fost într-adevăr o discuție foarte interesantă și cred eu foarte importantă. Și anume pentru că în situația economică în care se află statele membre și instituțiile europene în momentul de față, este vital să discutăm cum putem să răspundem mai bine la această criză și la amenințările de securitate cu care ne confruntăm, fie ca națiuni, fie ca parlamentari, fie ca instituții. Și probabil că nimeni nu va fi surprins în Parlamentul European să afle că aceasta este o parte din discuțiile pe care le am eu cu secretarul general Rasmussen și atunci când uh, participăm la reuniunile NATO atât în formatul uh, ministrilor de apărare cât și în altele. Este vital să înțelegem ceea ce dorim să obținem și cum este mai bine să obținem acest lucru. Și trebuie să ne amintim de asemenea și de misiunile pe care le avem în momentul de față și de felul în care decurg aceste misiuni în mod efectiv cu uh, alți parteneri, cum ar fi NATO, alături de noi. Să vă amintesc de asemenea și că avem o misiune de monitorizare în Georgia. Um, am avut o misiune atunci în uh, august 2008 când uh, a avut loc conflictul cu Rusia și de asemenea trebuie să ne asigurăm că în continuare se creează încredere la frontiere și că oamenii își pot uh, derula activitatea în mod normal. Alții vorbeau de cornul Africii și de felul în care misiunea Atalanta și-a îndeplinit obiectivele acolo. Această misiune care face parte din mai multe state membre care vor să-și pună în comun expertiza, navele, elicopterele, sub conducerea britanicilor de la Northwood și de admiralul Potts, care este în momentul de față la comandă în Northwood. Aceste trupe joacă un rol extrem de important, uh, sunt de aduc ajutor alimentar oamenilor care mor de foame și ajută țările care sunt în mare dificultate și luptă împotriva pirateriei în largul coastelor lor, sunt amenințate de uh, kidnapări și de uh, turiști și de, în general, de persoane care se află în acea zonă. Uh, Trebuie deci ca Uniunea Europeană să contribuie în toate aceste zone, nu neapărat cu ce face NATO, ci uh, împreună alături de NATO în diverse locații. Și un exemplu foarte bun este, de exemplu, uh, ce se întâmplă în Kosovo, misiunea EULEX Kosovo, care oferește, oferă un răspuns prin ofițerii de poliție care încearcă să împiedice violențele cu care ne-am confruntat recent în nordul Kosovoului și uh, lucrează cu CAFOR-ul și cu forțele NATO cot la cot pentru ca să restabilească pacea. Aceasta este o situație dificilă, dar un exemplu foarte bun pentru că ceea ce s-a întâmplat între Kosovo și Serbia a necesitat un răspuns internațional din partea noastră, iar statele membre vor să se angajeze împreună de manieră voluntară pentru ca să lucreze mai eficient, pentru a oferi o uh, susținere polițienească. Asta este altceva decât ceea ce oferă NATO, care oferă susținere militară. Prin toate aceste operațiuni, noi colaborăm cu NATO foarte îndeaproape. Când discutăm cu reprezentanții NATO despre cum putem noi să susținem mai bine operațiunile din Libia, NATO ne spunea că ei sunt, se implică din punct de vedere militar, dar că este nevoie de alt partener care se gândea, să se gândească la felul în care este, ar fi bine să îmbunătățim echipamentele, de exemplu, pentru ca să se distribuie mai bine ajutoarele umanitare. Deci toți cei care se tem de un paralelism ar trebui să fie asigurați că acesta nu există. Și noi încercăm să răspundem la susținerea pe care ne-o cere NATO uh, atunci când statele membre vor să participe. Nu trebuie să vă amintesc probabil că dacă ne uităm ce se întâmplă în anumite țări în care colaborăm, sunt foarte multe lucruri uh, care în continuare trebuie rezolvate. Mă gândesc aici la regiunea Sahelului în ultimele zile. O abordare completă și strategică este necesară pentru a oferi ajutor, pentru că sunt cetățeni, sute de cetățeni care sunt în pericol Uh, de atacuri teroriste și uh, de uh, trafic de arme care coboară din Sahel în Libia. Trebuie să ne gândim așadar cum să susținem aceste persoane care se află într-o situație periculoasă. Vă amintesc că Agenția Europeană de Apărare colaborează de asemenea strâns cu NATO și trebuie să știm că peste tot în lume ca și în Afganistan și în alte părți ale lumii, există provocări și amenințări foarte mari. Dacă putem însă să găsim o soluție comună și să identificăm uh, dispozitivele explozive care sunt improvizate, și contra cărora trebuie să luptăm, atunci am, s-ar putea să reușim să salvăm multe vieți peste tot. Dacă reușim acest lucru prin cei care oferă expertiza pentru uh, a dezamorsa aceste device-uri, s-ar putea să reușim uh, să uh, economisim și timp și resurse. Sunt de acord de asemenea și cu cei care vorbesc despre importanța uh, apărării în domeniul cibernetic. Am fost abordați de vice ministrul pentru apărare din Statele Unite care consideră că statele membre trebuie să, consider, să colaboreze în acest domeniu, care nu este unul care cunoaște frontiere. Europenii au uh, întreprinderi, au fabrici și de multe ori acestea sunt uh, o combinație de mai multe țări care conlucrează, deci trebuie să ne gândim și în uh, acest domeniu la, chestiuni, la o soluție transfrontalieră. Aș vrea de asemenea să spun în concluzie două lucruri. În primul rând, sunt de acord cu toți cei care spun că majoritatea activităților noastre trebuie să fie preventivă prevenirea conflictelor, mediere și folosirea resurselor pentru a preveni conflicte și probleme. Toate acestea sunt extrem de corecte și sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Și aceasta vine, bineînțeles, pe lângă um, teatrele de operațiuni în lume. Sunt de acord de asemenea și cu ceea ce s-a spus că trebuie să fim mândri de persoanele, de femeile și bărbații care sunt în teatrele de operațiuni și acum când ne apropiem de Crăciun, sunt conștientă de faptul că multe femei sunt în lume, în teatrele de operațiuni militare în Afganistan și sunt foarte mândră de felul în care își desfășoară activitatea acolo. Și o final, ceva către doamna Doț, care m-a întrebat un lucru specific despre dacă trebuie să ne ajutăm ca cei care lucrează în Afganistan, de exemplu, au procedurile de protecție necesare, dacă pot fi protejați de către noi. Vreau să vă spun că așa este, se poate și vreau să-i mulțumesc domnului White pentru felul în care a contribuit la protejarea soldaților din Iran. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte a Comisiei, alt reprezentant Catherine Ashton. Și acum uh, încheiem această dezbatere pe tema raportului LISEC. Votul va avea loc